Chers collègues, dragi colegi, dragi colegi. Bonsoir. Bună seara. Bună seara. Il y a un peu des si tout le monde a l'air d'être là. Bonsoir mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Bună seara, dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a începe această reuniune dedicată votului pe marginea raportului comisiei noastre. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Très bien, merci. Nous avons euh, une réunion qui euh, risque d'être avem o reuniune care riscă să fie foarte densă și s-ar putea și cam lungă. Totul va depinde de fluiditatea votului și vă mulțumesc pentru prezența în număr atât de mare în această seară. Aș dori să le felicit și să le mulțumesc coraportorilor, raportorilor din umbră de la diferitele grupuri, coordonatorilor și echipelor uh, noastre pentru pregătirea reuniunii de vot din această seară. Înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să păstrăm un moment de reculegere în uh, amintirea atentatelor din 13 noiembrie. Atentatelor de pe Stade de France, Bataclan și uh, Terase, care au avut loc fix acum trei ani și care au uh, provocat moartea a 137 de persoane. 413 răniți, uh, dintre care 90 răniți grav. Dacă sunteți de acord, păstrăm câteva momente de reculegere. remercie. Vă mulțumesc. Premier point notre ordre du jour, il s'agit que... Așa cum uh, se obișnuiește, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții și abțineri, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 uh, se referă la aprobarea proceselor verbale ale diferitelor uh, reuniuni ale comisiei pe care le-ați primit. Dacă nu există obiecții sau abțineri, consider că aceste procese verbale sunt adoptate. Este vorba despre procesele verbale ale reuniunilor din 4 și 9 octombrie 2018. Al treilea punct, comunicări rapide din partea președintei, înainte de a trece la votul propriu-zis. Am ajuns la finalul lucrărilor uh, noastre în cadrul mandatului nostru. În această seară beneficiem de interpretare activă și pasivă în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, maghiară, poloneză și română. Contăm de asemenea pe interpretare în daneză, dar numai pasiv. Le mulțumesc anticipat colegilor pentru înțelegere în cazul în care nu le este asigurată interpretarea în această seară. Vă mulțumesc și trecem acum la vot. Acesta se referă la constatările și recomandările Comisiei Speciale pentru Terorism pentru a asigura o bună desfășurare a votului și eficacitatea votului, propun uh, să votăm electronic, astfel încât să obținem rezultate incontestabile și voturi clare. Uneori asta ne permite să mergem mai repede. Dacă sunteți de acord, propun să începem de îndată cu preambul. Preambulul. Deschid votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Domnule Danjean, îmi cer scuze, însă nu sunt sigur că este formula cea mai rapidă. Președinta, asta ne va permite să avem un vot foarte clar și propun uh, să procedăm așa. Oricum, mai întâi uh, trebuie să verificăm să nu existe membri în plus. Avem pe cineva de la PPE în plus. Un coleg PPE prea mult.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 Secretariatul îmi confirmă că în continuare avem uh, în plus pe cineva de la PPE. Acum e bine? În regulă. Atunci să mergem mai departe, dacă sunteți de acord. Ah on va refaire le l'essai, parce que là... Facem uh, din nou un test, uh, pentru că secretariatul are 31 de membri și unul de la PPE în plus. Începem cu preambulul. Deschid votul. Am închis votul. Tot este unul în plus. Dragi colegi, c'est bon, c'est bon. C'est bon Très bien. Acum e bine. Acum pare să fie bine. A, se adoptă amendamentul orizontal. Deschid votul. Am închis votul. Se respinge. Mergem la compromisul IF1. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul IF2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 2, A9, amendamentul 644. Am deschis votul. Am închis votul. Adopti. Se adoptă. Se adoptă. 646, 647, 648, 649 de la alineatul 3. Am deschis votul. Je clos le vot. S-a închis votul. Se respinge. 650. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 651. Tot la alineatul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 652. Alineatul 3A. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul IF3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 654. Cu apel nominal 654 și 56 de la alineatul 3A nou. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 660 alineatul 4A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 662 de la alineatul 4A. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 661 la alineatul 4A9. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Alineatul 72A9, amendamentul 1199. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Considerentul EA9, amendamentul 44. Am deschis votul. A devenit caduc, îmi cer scuze. 403. Le 44 tombe si le 662 et 661 sont pas adoptés. Il tombe si le... Devine caduc dacă 662 și 661 nu sunt adoptate. Și așa a și fost. Așa că trecem la 403. Am deschis votul. Nu e bine? A devenit caduc. Trecem la 403. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul IF4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 663. S-a deschis votul. Alineatul 4A9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 4A, amendamentul 664. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 4B9, amendamentul 665 și 68. Se votează împreună, deschid votul. Închid votul. Se respinge. Compromisul T1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 672, alineatul 5A9. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 673 și 86 se votează împreună. Este vorba despre aliniatul 5A și considerentul JA. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Compromisul T2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 684. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul T3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. T4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 710, alineatul 9C9. S-a deschis votul. S-a deschis. S-a închis și se adoptă. Aliniatul 8C9, amendamentul 704. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 705, alineatul 9A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă alineatul 10A9, amendamentul nu, 706 la, la, la aliniatul 9A9. Nu. Deci 706. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 9B9, amendamentul 708. S-a deschis votul. Je le ferme. S-a închis votul. Se adoptă. 709, alineatul 9C9. S-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Compromisul T5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 903, alineatul 26A. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 9 de 9. 711. <coughs> S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 729, alineatul 10A, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 727 alineatul 10A devine caduc. Ba da, trebuie să votăm 727. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la R1, compromisul R1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R2. S-a deschis votul. Nu merg prea repede, nu? S-a închis votul. E mai bine așa. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul R3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 880, alineatul 25A9. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 881 la același alineat. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 770, alineatul 14A9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 789. Alineatul 15B9. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul R9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 814 de la alineatul 17A9. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul R11. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge amendamentul ...815, 816, 817, 818, amendamente identice. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. 819. Nu, 823, îmi cer scuze. 823, s-a deschis votul. S-a închis votul. 823. S-a închis. Se respinge. 822. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul R12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 830, alineatul 19A9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. R16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la... Nu. 865 și 867 sunt identice. Deschid votul. Îl închid. Se resping. 864. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 866. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. R17. Deschid votul. Îl închid. Se adoptă. Compromisul R18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul R19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. R21. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. R22. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. R23. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. R24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. R25. Deschidem votul. Să-l închidem. Se adoptă. R20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. amendamentul 925. La alineatul 28A9 s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. Compromis R27, j'ouvre le vot. R27. Votul este închis. Adoptat. Compromisul R28. Votul este deschis. Închidem votul. Este adoptat. Compromisul R29. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. R30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. R31. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. 963. Alineatul 30A9. votul este deschis. Votul este închis. Respins. 950. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 951. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul R32. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul se CIE 1. Vot, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CIE 2. Votul este deschis. Votul este închis acum. Se adoptă. CIE 3. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 981, 33A9, votul este deschis. Votul este închis, este respins. Compromisul CIE 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CIE 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CIE 6. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. CIE 7. Deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 1197-72A9. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1008. Alineatul 37 a 9, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1009, 37 a 9, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul CIE 8. Deschidem votul. Este închis. Se adoptă. Amendamentul 1014, alineatul 39, vot deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul CIE 9. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CIE 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CIE 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1023. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 1024, 1025, 1026, amendamente identice, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1029 și 1030 sunt identice, votul este deschis. Votul este închis. Respinse. O 1031. Alineatul 42. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1032. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1033, 42A, 9. De, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1034-1035, identice. Votul este deschis. Închidem votul. Respinse. Compromisul CIE 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la CIE 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1049, alineatul 45A9. Deschidem votul. Votul este închis, este respins. Amendamentul 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056. De la alineatul 46 deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1059, 1060, 1061, alineatul 47. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. Compromisul CIE 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1067, alineatul 48A. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. CIE 15. CIE 15. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. 1074, alineatul 50. Votul este deschis. Votul este închis, respins. Compromisul CIE 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Mergem la amendamentul 1079. Vot, alineatul 52. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. 1080. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 1081, deschidem votul. Votul este închis, respins. Compromisul CIE 17, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. CIE 18, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1095. Alineatul 54A9. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 19. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 1198 72A9. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1098 de la alineatul 54 de nou. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CIE 20. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 21. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mergem la amendamentul 1114, uh, alineatul 56B, nou în două părți. Cred că deja mergem cam repede. Iar uh, ea vrea să mergem și mai repede. Deci 1114 de la 56 b nouă prima parte. Deschidem votul. Votul este închis. Votul este adoptat. Partea a doua, deschidem votul. Închidem votul. Este respins. Compromisul CE22, deschidem votul. Este închis. Se adoptă. Mergem la 1122 de la 57B. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 23. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 24. CIE. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. CIE 28, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 1133 de la 58 a 9, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1134 de la alineatul 58 a 9. Deschidem votul. Este închis. Se respinge. 1135, alineatul 58, B9, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 25, Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la CIE 26. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1143 de la alineatul 61. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 1149 de la alineatul 62. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mergem la 1151, alineatul 63. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. 1150, tot de la alineatul 63, deschidem votul. Îl închidem. Respins. Alineatul 63A9, 1152, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1153, alineatul 63A9, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1154, alineatul 63B. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 27, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1163 de la alineatul 65. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. Avem un amendament oral al domnei Holmeier. Votăm, da? Nu doriți să luați cuvântul, îl cunoaște toată lumea. Deschidem votul, prin urmare. Votul este închis. Se adoptă. 1165, aliniatul 65A, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1166, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 1100 68. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 1160. Nu, 645. Aliatul 2A. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 1169 de la aliniatul 67. Deschidem votul. Votul este închis. Se respinge. 1171. De la 67A deschidem votul. Este închis. Se adoptă. 1174, alineatul 67B, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1175, votul este deschis. Este închis. Se adoptă. 1176, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1178, votul este deschis. Alineatul 68A. Este închis. Se adoptă. 1177. Votul este deschis. Votul este închis. Nu este respins acest vot. Compromisul CIE 29. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. 1181 uh, de la 70. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul CIE 30. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1192 de la alineantul 72. Cine, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1193, alineatul 72, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1194. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1195. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 1196. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 1200, euh, oui, du paragraf 72. 1200, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Trecem la frontierele externe. Aneatul 73, amendamentul, amendamentul 1201, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. 1202, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB1. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 1205. Deschid votul. Închid votul. Adoptat. 1206. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1213, alineatul 75. Deschid votul. Votul este închis. Se respinge. 1211. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 12, 12, aliniatul 75 din nou, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 70, alinatul 75A, amendamentul 1214, votul este deschis, închis, se adoptă. 1215, votul este deschis, Votul este închis. Se respinge. Două amendamente identice, 1216 și 1217, deschid votul. Votul este închis. Votul este închis. Se respinge. 1218. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Atunci trecem direct la 691, alineatul 7A, nou. Deschid votul. Votul este închis. Respins. 693, tot alineatul 7A, nou. Votul este închis se respinge. 736, alinatul 10C. Deschid votul. Închid votul. Respins. Alinatul 77, două amendamente identice, 1223-1224, deschid votul. Închid votul. Se resping. 1225. Deschid votul. Închid votul. Respins. Deci trecem direct la compromisul EB4. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Acum 1220, 2233, 34, 35, 36, 37 amendamente identice. Uh, votul este deschis. Sunt adoptate. 1238, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 1239, 40, 41 sunt amendamente identice, le votăm împreună. Votul este închis. Respins. 1242, deschid votul. Votul este închis. Se respinge. 1243-44 identice. Votul este închis. Se resping. 1246. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 1245, votul este deschis. Votul este închis. E respins. 1247, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul e respins. 1248, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul B5. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB6. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1254, identic cu 55-56, deschid votul. Votul este închis. Adoptat. 1257. Nu, e caduc, spune doamna președinte. 1258. Votăm 1258. Deschid votul. Votul este închis. adoptat. 1259, votul este deschis, votul este închis, respins. Compromisul EB7, deschid votul, votul este închis, se adoptă. Compromisul EB8, deschid votul, votul e închis, se adoptă. Compromisul EB9, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul EB10, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. EB11, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CTF1, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la CTF2, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1303. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1305. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentele 1307 și 1308 identice. Există o problemă tehnică. Așadar, amendamentul 1307, 1308 identice. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 1309. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 1310, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. CTF 3, deschid votul. Se adoptă. Acum amendamentul de compromis CTF 4, deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1316, alinatul 96A. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. 1318. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Se adoptă. CTF 5. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. 1324 alineatul 97A. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Ce se întâmplă? 1326. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Compromis CTF 6. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul CTF 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. CTF 8. Votul este deschis. închis, adoptat. CTF 9, votul este deschis, este închis, se adoptă. 1340, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. 1345. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1347. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem acum la pachetul de compromis privind infrastructurile publice. Deschidem votul. Votul este închis. Este adoptat și asta ne permite să trecem la adoptarea în bloc și să mergem la pachetul privind precursorii explozivi. Sunteți gata? Deschid votul. Ați reușit să ajungeți, să găsiți? Deschid votul pe compromisul privind precursorii explozivilor. Votul este deschis. Votul este închis, se adoptă și acum Trecem direct la pachetul privind uh, traficul ilicit de arme. Deschid votul. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1406. la alineatul 121A. Deschid votul. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1411. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1420. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1421. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1422. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1423. Nu, nu, este caduc. Intervenție fără microfon din sală. Deci reluăm votul dacă nu se opune nimeni. Nu se pune nimeni, nu se opune nimeni idei de a vota din 9422. Resupun la vot amendamentul 1422. Deschid votul. Închid votul. Este respins. 1423. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 1424, 1425, 1426 identice le votăm. Votul este închis. Se respinge. 1427, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1428, votul este deschis. 1428. Votul este deschis, vă rog să vă exprimați. Votul este închis. Se respinge. Compromisul ED1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1433. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1434. Votul este deschis. 1434. Votul este deschis. Și acum votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul ED2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1437. Votul este deschis. Votul este închis se respinge. 1438, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1442, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 1444, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Trecem la compromisul V1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. V2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul V3, votul este deschis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1463. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1464. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1466. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. 1467. Votul este deschis, votul este închis, se adoptă. 1467. Votul este deschis. Se adoptă. Trecem la compromisul V4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1471. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul V5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 1475. Votul este des închis. Deschis, votul este închis. Se adoptă. 1476 du paragraf 133. 1476 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1477 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1478 s-a deschis votul este alinatul 133B. S-a închis votul. Se adoptă. 1479 de la 133C. S-a închis votul. Se adoptă. 1480 la alineatul 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1482 s-a deschis votul, aliatul 134. S-a închis votul. Se adoptă. O 1486 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1485. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1487. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1484. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 1440. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 928. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 1489 de la 135 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 1488. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 1492. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Trecem la drepturile fundamentale. Compromisul FR6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul FR5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 1491. De la alineatul 136 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 619. S-a deschis votul. Se respinge. 1504. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1507. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul FR7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. FR8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1511 la aliniatul 137A. Se respinge. Compromisul FR9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1514. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul FR10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 621 de la alineatul 1C. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 1144 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul FR11. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 1518. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Să nu pierdeți șirul, da? S-a deschis votul și s-a închis. Și se respinge. 1519. Uh, s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. Trecem la considerente. La 1, amendamentul 1. S-a deschis votul, s-a respins. 4. S-a deschis votul, s-a închis, Se respinge. Compromisul IF5. S-a deschis votul. Votul aproape că s-a închis și acum chiar s-a închis. Se adoptă. IF6 s-a deschis votul. Se adoptă. Vreți o pauză acum? IF7, fără pauză. IF7, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. IF8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35 de la considerentul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. IF 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. IF10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. IF11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. IF 12. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul IF13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 70. <coughs> S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amenințarea teroristă, compromisul T6. Deschid votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul T7. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul T8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96. S-a deschis votul. Respins. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul T9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul T10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. T11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 125. S-a deschis votul. S-a închis. Respinge. T12. S-a închis votul. Se adoptă. T13. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 143 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144. 144 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 145 s-a deschis votul. S-a închis și votul. Se respinge. 146. S-a deschis votul. Mm 146, 147, 148. S-a deschis votul. Se respinge. 150. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 149. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 151. Nu. Trecem la T15. S-a deschis votul. Votăm T15. Celălalt a devenit caduc. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 160. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și este adoptat. Compromisul de 16 S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 167. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul T17. S-a deschis